Procesul verbal de la sesiunea de ieri uh, este disponibil. Dacă sunt uh, observații, comentarii, dacă nu, înseamnă că procesul a fost aprobat. Primul punct pe ordinea de zi, o sesiune cu timp afectat întrebările adresate președintelui Comisiei. Îl salutăm pe José Manuel Barroso. Astfel de întâlniri sunt organizate lunar. Știți care sunt regulile. Un minut de adresarea întrebării, un minut pentru răspuns și dacă este nevoie, 30 de secunde suplimentare pentru uh, o întrebare suplimentară și un răspuns suplimentar. Grupul PPE, domnul Casulidis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Barroso, în numele președintelui Dol. Aș dori să pun următoarea întrebare. Grupul PPE ar dori să cunoască punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce frește eforturile actuale de a relua negocierile directe pentru rezolvarea chestiunii palestiniene. Statele Unite au renunțat la eforturile de a convinge Israelul să, de a extinde moratoriumul uh, privind colonizarea în Ierusalim și uh, Cisjordania, pentru că acestea probabil nu duc nicăieri. Care sunt eforturile care trebuie uh, să fie făcute dumneavoastră separat sau împreună cu quartetul pentru începerea negocierilor. Având în vedere evoluțiile actuale, cum am trebuit să interpretăm reiterarea disponibilității Uniunii Europene de a recunoaște un stat palestinian independent atunci când va veni momentul. Care este evaluarea situației umanitare în fâșia Gaza după hotărârea luată de Israel în iunie 2010 de a uh, deschide, uh, de a închide uh, punctul de intrare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Casulides. După cum știți, Uniunea Europeană susține reluarea uh, din discuțiilor directe, așa cum uh, Consiliul European a spus uh, ieri, regretând că Israelul nu este, nu este în măsură să adopte o uh, înghețare a colonizării. Situația a fost dezamăgitoare pentru că au fost create soluțiile pentru un uh, stat. Acest lucru este în interesul uh, comunității internaționale, cred, în, și în interesul Israelului. În ceea ce vește negociere, Consiliul de Afaceri Externe uh, a hotărât asupra unei coordonări intensificate cu Statele Unite. Catherine Ashton se va întâlni în curând pe această teme. De asemenea, susținem procesul de pace și cred că quartetul ar putea fi revitalizat, Uniunea Europeană lucrând uh, îndeaproape cu uh, Statele Unite. Catherine Ashton a fost uh, în contact permanent cu actorii cheie. Trebuie să dăm negocierilor o nouă șansă, un nou stimulant și sunt convins că se va găsi o cale de a face pași împreună, împreună cu Statele Unite. Mulțumesc, președintele. O întrebare suplimentară, vă rog. I would like to Mulțumesc. Aș dori încă o dată să mă refer la situația umanitară din fâșia Gaza. Uh, aș dori să mă refer la ceea ce se întâmplă acum uh, după eliminarea, după, cu situația blocajului. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Situația din fâșia Gaza este una bine cunoscută, avem nevoie de recuperare economică. Din păcate, nu există schimbarea politică din fâșia Gaza solicitată de Uniunea Europeană în ultimele luni. De aceea, luna trecută, Uniunea Europeană a solicitat prim-ministrului Fayad, cu care m-am întâlnit, acțiuni concrete, pentru că Gaza trebuie privită ca o componentă importantă în structura statului palestinian. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Schulz are cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Barroso. Joi și vineri se va întruni Consiliul, Consiliul European aș dori să vă întreb următorul lucru. În primul rând, mă refer la situația euroobligațiunilor introduse pentru stabilizarea euro. Credeți că într-adevăr se va ajunge la această stabilitate? Uh, în al doilea rând, sunteți de acord cu opinia doamnei Angela Merkel uh, și anume că nu avem nevoie de euroobligațiuni. În al treilea rând, în cazul în care nu sunteți de acord cu doamna Merkel și sunteți pentru euroobligațiuni, ce anume veți solicita să se facă joi la Consiliu. În al patrulea rând, împreună cu domnul Juncker, uh, ați stabilit vreun contact și dacă da, cum îl veți sprijini ca și președinția al, al Comisiei? În al cincilea rând, cum veți acționa în cazul în care nu se va opta pentru soluția euroobligațiunilor? Cum anume Comisia Europeană uh, va reacționa în cazul în care se va ajunge la o soluție diferită. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Comisia a luat în calcul ideea obligațiunilor în anul 2008 în uh, documentul de atunci. în uh, documentul EMU. Am creat însă de atunci cadrul financiar multianual și am, am stipulat an- anumite instrumente care nu au fost autosuficiente. Uh, Trebuie să luăm în calcul și alte alternative. Și cred că acum trebuie să ne adresăm următoarea întrebare. Facem față crizei prin instrumente consensuale sau uh, prin discu- discuții pe marginea cărora, într-adevăr, se ajunge la un consens la final? Într-adevăr, nu există un consens în ceea ce privește propunerea recentă a domnului prim-ministru Juncker. Așadar, ar trebui să ne concentrăm asupra a ceea ce poate genera consens în zona euro. Neavând un consens, vom avea o situație foarte dificilă în zona euro. Așa că nu ar trebui să omorâm din fașă ideea euroobligațiunilor, ar trebui să ne gândim în această etapă ce anume putem să facem rapid și într-o manieră eficientă. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebare adițională, domnul Scholz. Ați răspuns într-o manieră diplomatică proprie, domnule Barroso, însă nu vă las să scăpați așa ușor. Vă întreb foarte precis. Domnul prim-ministru Juncker, în funcția sa ca președinte al uh, grupei, grupului uh, euro, a uh, spus că va avea o inițiativă pentru introducerea euroobligațiunilor. Îl veți sprijini? Doamna Merkel și domnul Sarkozy Uh, poate că vor, uh, poate că veți încerca să îi uh, convingeți să fie pentru euroobligațiuni. Sau ce se va întâmpla dacă aceștia în continuare nu vor fi de acord? Veți renunța la această idee? Mulțumesc! I'm going to leave a very... Iată, voi fi foarte sincer, nu cred că acum există posibilitatea minimă de a avea un acord privind euroobligațiunile. Există reticențe la nivelul mai multor state membre în ceea ce privește această propunere. De aceea, consider că ar trebui să obținem un consens larg cu instrumentele pe care le avem deja. Stimate domnule Schulz, am, am spus foarte sincer că mi se pare că această idee este una atrăgătoare, ba chiar comisia a făcut uh, propuneri și în trecut, predecesorii mei au făcut-o, dar nu avem precondiții pentru a ajunge la un acord pentru euroobligațiuni. Mulțumesc. Domnul Verhofstadt are cuvântul. Da, Am o întrebare concretă. Domnule Barroso, dumneavoastră aveți dreptul inițiativă la comisie. Puteți să faceți o propunere privind euroobligațiunea? Asta era întrebarea domnului Schulz, dar în fine. Nu o folosiți. Asta e problema deocamdată. Am o întrebare concretă privind descărcarea de uh, buget pentru 2009. E o declarație de asigurare a directorului general de politică regională care spune și citez că 38 din 90 de programe Direcția Generală nu are asigurări privind legalitatea și caracterul regulat al tranzacțiilor care stau la bază pentru rambursările din 2009, pentru cheltuielile declarate. Și întrebarea este cine poate să dea aceste asigurări rezonabile? Declarația aceea continuă și spune că pentru cele 41, care mai numim cele 79, s-au identificat uh, probleme într-o fază timpurie, înainte de a se ajunge la rambursare. Și întrebarea mea către dumneavoastră acum este, presupunând că vă asumați uh, responsabilitatea politică pentru această declarație, că toate aceste verificări, care va fi linia dumneavoastră de acțiune față de statele membre? Mulțumesc. Mai întâi, pentru că ați făcut și un comentariu, domnule Ferhor, să vă spun, Comisia și-a folosit deja dreptul de inițiativă. Vă aduceți aminte când am lăsat acest mecanism? Eu și Oli Ren am prezentat posibilitatea unor garanții colective, care au fost mai mult sau mai puține, în direcția euroobligațiunilor, dar a fost respinsă categoric de statele membre. Acum am putea veni cu noi propuneri care să nu se bucure de consens, dar nu cred că e posibil acum să venim din nou cu propuneri în mod oficial când e o chestiune sau o situație atât de delicată care ne face să divizeze și mai mult zona euro și Uniunea Europeană. Dar Comisia a făcut deja propuneri, au fost deja pe masă și au fost respinse. Aceasta e realitatea. Și apropo, pentru perspectivele financiare, m-am angajat deja să fac propuneri pentru un tip specific de euroobligațiuni. Și, deși am auzit deja niște comentarii negative din partea unor capitale, îmi mențin speranța că va exista. La întrebarea dumneavoastră, <clears throat> cred că trebuie să cerem mai mult de la statele membre. Cu anumite excepții, după cum știți, 4 sau 5 state membre nu sunt gata să facă această declarație de asigurare. Deci e adevărat ce a spus directorul nostru general și ce ați menționat dumneavoastră că uneori Comisia nu dispune de toate instrumentele pentru a se angaja dintr-o fază timpurie cu statele membre în modul în care e cheltuită finanțarea europeană pe plan național. Mulțumesc foarte mult. Următoarea întrebare. Da. Uh, is, coleg um, uh, uh Josebov. Colegul Josebov. Domnule Barroso, mi-ați spus cu un an în urmă că în cursul uh, primului mandat, organismele modificate genetic au poluat uh, mandatul dumneavoastră. 1.200.000 de semnături au fost uh, strânse pentru a cere o expertiză independentă în ceea ce privește organismele modificate genetic. Consiliul de Mediu și Agricultură au respins uh, propunerea cu o majoritate mare a comisarului Dali. Cons uh, serviciile juridice ale Consiliului și Parlamentului au dat un aviz negativ, având și scandalul în cadrul EFSA, EFSA a hotărât să elaboreze nouă, noi linii directoare de evaluare. Sunteți uh, gata să uh, acceptați acest lucru atâta vreme cât noile reguli elaborate de EFSA nu au fost elaborate. Trebuie ca noua evaluare, reautorizarea să se facă după noi reguli. Ultimă întrebare, dacă sunteți gata să lansați o nouă dezbatere pentru ca să se ajungă la o evaluare independentă. Mulțumesc, domnule Bove. În uh, ceea ce privește inițiativa. Știți foarte bine că nu avem încă în vigoare acest nou regim, însă desigur urmărim cu interes toate inițiativele cetățenilor în această privință. Și, de fapt, comisarul uh, însăcinat cu aceasta a primit răspunsul la această inițiativă, chiar dacă ea nu a fost formal aprobată, acest tip de inițiativă. În ceea ce privește întrebarea uh, și chestiunea actuală, o să aplicăm legislația așa cum există ea acum. Nu există o altă alternativă mai bună decât EFSA. Este o agenție creată, o agenție independentă care emite un aviz și care trebuie respectată. Ea este cea care adună expertiza în acest uh, domeniu și noi trebuie să respectăm dreptul comunitar. Comisia nu poate să spună că suspendă aplicarea dreptului comunitar. V-am spus că nu sunt încântat de regimul organismelor modificate genetic în Europa. Uh, nu este foarte clar, dar este un regim pe care sunt obligat să-l respect. Mulțumesc. Domnule Bove, încă uh, întrebarea suplimentară. Răspunsul dumneavoastră. Există noi linii directoare care au fost create de către EFSA, mult mai stricte. Sunteți gata să spuneți că toate noile autorizații care s-au dat în ultima perioadă uh, Uh, trebuie uh, refăcute având în vedere noile linii directoare. Nu putem să acceptăm astăzi evaluări pe baza unor vechi reguli. De aceea vă întreb foarte clar, așa cum uh, vă cer să reluăm aceste dezbateri care trebuie să înceapă în 2011. Directiva pertinente prevede acest lucru, dar trebuie ca acest proces să uh, progreseze. Ca de obicei, luăm întotdeauna în considerare propunerile și sugestiile făcute de agenția independentă EFSA. Uh, cu sediul la Parma. Deci dacă ea propune noi linii directoare, o să le analizăm cu atenție. Asta pot să vă spun în această etapă. Însă nu am schimbat încă regimul legal, statutul legal al aprobării organismelor modificate genetic. Trebuie să respectăm până când va fi schimbat trebuie să analizăm liniile directoare și să le respectăm cu mare atenție. Vă mulțumesc, președintele. Urmează domnul Kaminski, președintele uh, ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Din 9 aprilie, Gazprom și uh, construcția, pentru construcția Nord Stream prevede uh, Uh, conducta de nord. Aș dori să ne axăm asupra aspectelor ecologice țin de acest proiect, lucruri care s-au dezbătut la instituția noastră. Vă atrag atenția asupra situației conductei construite acum. Uh, poziționarea acesteia face ca portul Șvinovce din Polonia să fie foarte greu atins de nave. De aceea sunt afectați foarte mulți polonezi din regiune. Este vorba de o regiune care chiar și așa se confruntă cu o rată crescândă a șomajului. Polonia a făcut uh, referi la această chestiune în uh, discuții bilaterale, însă mie mi se pare că aici discutăm despre probleme mult mai grave legate de concurență. Uh, la granița germană este portul din Rostov și cunosc foarte bine situația acestuia. Aș dori tocmai de aceea ca portul din Polonia să fie pe picior de egalitate cu portul Rostov, astfel încât să se găsească soluții tehnice fezabile pentru fiecare stat în parte. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Sunt uh, conștient de faptul că s-a discutat despre restricționarea accesului uh, la porturile poloneze. Uh, iată că uh, la comisie s-a arătat că Germania a ținut cont de situația aceasta și a solicitat o revizuire a planurilor de construcție. Pe vremea respectivă, Polonia trebuia să adapteze situația porturilor care aveau nevoie de o adâncime crescândă a apelor pentru ca navele să acosteze. Mai mult decât atât, analiza acestui plan uh, german a venit cu uh, propunerea pentru o rută alternativă de 12 km ținând cont de aceste diferențe. Acest plan de acțiune a fost emis în februarie și potrivit uh, dezvoltatorilor și autorităților germane au fost luate măsurile astfel încât să se garanteze accesul nerestricționat după construirea conductei, acces nerestricționat uh, pentru porturile poloneze. A fost o intervenție tehnică, se scuză președinte, dar aceasta este situația. Mulțumesc uh, pentru întrebarea suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răspuns. În nenumărate ocazii ne-ați arătat că tratați statele membre în mod corect și echitabil. Sper ca țara mea să beneficieze de același tratament egal și de această dată. Dumneavoastră ați menționat că vă bazați, informații, vă bazați intervenția pe informații furnizate de partea germană. Fac apel la Comisia Europeană pentru a implica experți independenți. Asta cu toate că Asta pentru că cred în faptul că tratați egal toate statele membre. Președintele, Comisiei. Mulțumesc, domnule Kaminski. Într-adevăr, uh, Comisia urmărește foarte îndeaproape evoluția proiectului Nord Stream pentru că suntem conștienți că este un proiect sensibil atât din punct de vedere ecologic cât și din multe alte perspective. De aceea vom urmări cu foarte mare atenție toată evoluția. Mulțumesc, Lothar Bischi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Barroso. Ați uh, răspuns întrebărilor domnului Schulz. Ați spus că proiectul euroobligațiilor nu va funcționa totuși. Uh, mai înainte ni s-a comunicat faptul că nu va fi introdusă nici taxa pe tranzacțiile financiare. Iată, nu s-a întâmplat nimic și suntem în al treilea an post-criză economică și nu pot decât să mă întreb uh, veți da curs uh, unui alt pachet de salvgaldare a euro, monede euro? iarăși vom avea, oare va fi iarăși situația în care toate propunerile vor fi refuzate de către noastră și de către ceilalți? Vreau să vă întreb cât de scumpe sunt aceste decizii, aceste întârzieri ale deciziilor reale. Mulțumesc. Președintele Comisiei, cred că trebuie să exprimăm foarte clar următorul lucru guvernelor când ne vom reuni cu toții, pentru că și președintele Comisiei face parte din această reuniune, nu trebuie doar să vorbim unii cu alții, nu trebuie doar să ne referim uh, la termeni, în termeni politici și economici la ceea ce se întâmplă. Trebuie să avem grijă ca, pentru că aceste subiecte sunt cu toatele foarte sensibile. Uh, văd că este ceva constrângeri la nivelul comentariilor făcute, dar uh, eu, de dragul transparenței, am fost foarte sincer când i-am răspuns domnului Schulz. Vedem că există interes pentru propunerea euroobligațiilor. Consider că nu ar trebui să renunțăm la ea, dar deocamdată nu există consens și de aceea nu voi insista pe un subiect care, la ora actuală, reprezintă un subiect foarte spinos. Acum, iată că avem posibilitatea de a găsi un consens, astfel încât să elaborăm un plan robust de protecție la nivel european. Mulțumesc. Întrebare adițională. Vă rog, domnule Bischi. Domnule Barroso, o scurtă întrebare. Aveți alte instrumente puse acum în discuție? Pentru că mă simt oarecum prost informat. Trebuie să se întreprindă ceva. Într-adevăr, suntem cu toții de acord cu faptul că instrumentele pe care le avem deja trebuie implementate, într-adevăr. Da, discutăm foarte multe chestiuni și foarte multe alternative ca instrumente. Ultimul grup euro a luat în calcul diferite opțiuni, diferite idei, Comisia păstrând o legătură strânsă cu toate părțile implicate. Uh, nu am ținut cont doar de opinia statelor membre, ci și de opinia uh, directorului exec- executiv al Fondului Monetar Internațional, directorului Băncii Centrale Europene și așa mai departe. Uh, am ținut cont de opinia lui Oliren. Însă, nu cred că este înțelept să dăm curs unor anunțuri importante neurmate de consecințe. Cred că ar trebui să facem totul chiar în sens invers, să venim cu o concluzie fermă atunci când suntem pregătiți să o facem. Și în acest sens, Comisia conlucrează nu doar cu statele membre, ci și cu celelalte instituții, astfel încât să dăm cât mai curând posibil un răspuns comprehensiv. Mulțumim, domnul Nigel Farage. Domnule Marosu, recent avutarea Wikileaks a dus la sentimente amestecate. Unii au spus că transparența e bună, alții au spus că poate o să dăuneze diplomații internaționale. Am fost amuzat în special de trimiterea la dumneavoastră în, de la Wikileaks, unde s-a vorbit despre călătoria dumneavoastră în Rusia și faptul că nimeni nu v-a acordat atenție, ați fost exclus și parerea rusă de sus că nu sunteți decât un funcționar uh, civil pe plan internațional. Uit, nu uitați, domnule Barroso, am mai discutat asta aici și v-am arătat de mai multe ori că nu ați fost ales în mod direct de către oameni și de aceea nu aveți o legitimitate reală. Oare faptul că nu sunteți ales, acesta e motivul pentru care nu vă bucurați de mai mare respect pe plan mondial și tot mai mult popoarele Europei vă privesc dumneavoastră și întreaga comisie cu dispreț. Mulțumim. Domnul, nu mă aștept ca dumneavoastră să găsiți o linie comună cu rușii. Pentru că, de fapt, asta sugerez că sunteți de acord cu ei. Cinstit vorbind, am fost ales de acest Parlament prin vot secret. Deci cred că merit respectul acestui Parlament din partea tuturor membrilor acestui Parlament și cred că în Uniunea Europeană a democrațiilor 27 la număr. E un mod rezonabil să alegi un președinte al Comisiei pentru că nu suntem un singur stat și nu ați fi în favoarea unui stat european unificat. Nefiind un stat unit, nu e o alegere directă a președintelui Uniunii Europene, nu avem așa ceva. Există președintele Comisiei, vă place sau nu, Mie îmi place mai mult decât dumneavoastră, dar de fapt am fost ales de acest Parlament și există un președinte al Consiliului European care a fost desemnat de șefii de stat și de guvern. Așa suntem, aleși în mod democratic tratând democratic diversitatea Uniunii Europene și cred că dacă alții nu respectă instituțiile noastre, cel puțin ar spera ca membrii Parlamentului European să respecte instituțiile pe care le avem în UE. Mulțumesc. O întrebare suplime. Domnule Barozan, mi-a plăcut foarte mult faptul că vă puteți ridica să vă lăudați despre faptul că ați fost aleși în se- ales în secret și că asta oarecum vă dă legitimitate democratică. E conceptul cel mai bizar pe care l-am întâlnit în întreaga mea viață. De fapt, Comisia are dreptul unic de a propune genul de legislație care dăunează economiilor europene în felul în care o face. Există situații în care, domnule, credeți că popoarele Europei ar putea avea un referendum ca ele să decidă în aceste chestiuni? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor colegi, vă rog, spune domnul Bozec, Domnule președinte Schulz, îmi pare rău, da? Am dorit să continuăm cu procedurile. Stimați colegi, domnule Schulz, aici suntem în Parlament, domnule Barroso. Alegerea din Parlament a fost o alegere deschisă. Da, se consideră, cel puțin mulți consideră că cea mai liberă alegere este aceea în care oamenii pot decide în secret, fiecare membru al Parlamentului. Apropo, sistemele totalitare de obicei nu permit voturi secrete tocmai din cauza presiunii asupra persoanelor individuale și a libertăților. Acesta e primul lucru. Al doilea, în ce privește referendumul? Știți că teoria constituțională admite și referendumul și uh, democrația reprezentativă. Probabil că Marea Britanie a făcut cel mai mult pentru democrația reprezentativă. E o modalitate perfect legitimă de a decide într-o democrație, prin democrație reprezentativă. Rolul parlamentelor naționale sau europene este extrem de important într-o democrație și cred că unele comentarii împotriva acestei democrații reprezentative nu reflectă o concepție cu adevărat democratică atunci când sunt făcute în mod negativ. Mulțumesc foarte mult. Domnul Andrew Brons, neafiliat. China. Mulțumesc. China are un excedent uh, comercial cu Uniunea Europeană și uh, serviciile furnizate de Europa sunt uh, prea uh, mici ca volum pentru a compensa acest lucru. De aceea este important uh, să uh, avem un preț bun la export. apoi, prin ignorarea Uh, drepturilor uh, de brevet internaționale pe care uh, China nu le respectă. China acumulează rezerve valutare, țările europene devin o victimă a unui competitor global, cum este China. Țările europene trebuie, pe baza individuale, să uh, protejeze industriile noastre. De ce Comisia permite întreprinderilor europene și lucrătorilor din Europa să fie supuși uh, competinței neloiale din China? Uh, am fi mai încunați de succes dacă am face acest lucru colectiv decât individual. Uh, statele membre pe baze individuale nu au suficientă putere să impună măsuri asupra Chinei. Cred că trebuie să avem un efort colectiv uh, cu China, uh, asta am făcut, dar suntem și pentru un comerț corect am lansat o serie de măsuri de combatere a dumpingului uh, cu China. Unele state membre s-au opus acestor măsuri, dar totuși am făcut-o și acum discutăm ori de câte ori ne întâlnim cu oficialii, cu alții uh, oficiali chinezi, problemele legate de brevete, astfel încât legăturile comerciale să fie deschise. Acesta este agenda noastră, să avem un angajament pozitiv cu chinezii, însă să fim ferm în ceea ce privește relațiile comerciale. Uh, și apropo, la ultimul summit acest lucru a fost exprimat cât se poate declar. Președintele, mulțumesc. Întrebarea uh, suplimentară. Uh, Domnule Barroso, ați spus că credeți în comerțul corect, dar nu asta este oferta. Ceea ce avem este un uh, comerț uh, care este în favoarea uh, Chinei reducerea subvențiilor permite o apreciere a monedei chineze și acest lucru duce la o creștere a PIB-ului cu 5%. nu putem să blocăm aceste importuri. Facem acest lucru, suntem angajați uh, pe baze reciproce, să respectăm principiul reciprocității, dorim ca piața să rămână deschise, considerăm că este în interesul nostru. Uh, Uniunea Europeană este de departe cel mai mare exportator din lume, mai mare decât China și cred că și partenerii noștri trebuie să respecte niște uh, reguli de bază. În ceea ce privește uh, cursul de schimb, știți că Uniunea Europeană a fost pe poziții fruntașe la întâlnirea G20 pentru abordarea acestor acestor chestiuni. Acest lucru trebuie discutat atunci când abordăm uh, dezechilibrele din economia mondială. A doua parte uh, a sesiunii de întrebări, uh, Catch the Eye, subiectul este Wikileaks. Colegul Carlos Coelho, un minut. Da mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, domnule Barroso. Nu voi face referire la diplomația nord-americană. Nu mă voi referi nici la punctele forte și punctele slabe ale um, rețelelor internaționale de comunicații. Nu voi uh, discuta nici despre domnul Assange și despre faptul că se cere executarea acestuia. Aș dori să mă refer la informații descoperite din 2007 în ceea ce privește uh, zborurile CIA. Și aș dori să mă refer la abordarea dumneavoastră. Noastră mereu ați dorit să se renunțe la obscuritate uh, la Consiliu. Vreți acum din nou să dați curs uh, acestui uh, demers de dragul transparenței? Da, spune președintele, mulțumesc. Uh, într-adevăr, mereu am uh, lucrat în transparență cu Parlamentul European, o voi face și pe viitor și mulțumesc pentru votul de încredere acordat. Mulțumesc pentru cuvintele laudative la adresa comisiei pe care o prezidez. Într-adevăr, consider că relațiile dintre comisie și Parlament uh, sunt relații de transparență totală și mulțumesc. Mulțumesc. Edith, Edith Herzog are cuvântul acum. Domnule președinte, aș dori să pun aceeași întrebare. Europeni, depind de tehnologia digitală și vrem să avem această dependență, dar criteriile de siguranță pe internet cred că sunt o prioritate și trebuie să rămână o prioritate pentru Comisie să facă propuneri pentru siguranța a 500 de milioane de cetățeni ai Europei ce planuri aveți care să dea această siguranță și securitate și să apere viața privată fără temerea că ne vom ucide unii pe alții? Mulțumesc. Unele dintre aceste chestiuni uh, sunt la nivelul de competență națională, dar în ce ține de competența noastră am propus, de fapt, niște îmbunătățiri recent. Legislația pentru accesul la documente, am formulat unele propuneri doamna comisar Malmström și acum sunt uh, examinate de dumneavoastră și de asemenea am făcut unele propuneri pentru securitatea cibernetică. După cum ați spus pe bună dreptate, distinsă membra Parlamentului, suntem tot mai dependenți de domeniul digital și e important ca în spațiul digital să ne bucurăm de libertate. Libertate în mod responsabil, să apărăm și niște drepturi importante, dreptul la viață privată deci protecția datelor e și ea o chestiune care ține de drepturile fundamentale și Comisia a făcut propuneri rezonabile care sunt echilibrate în ce privește libertatea care nu e negociabilă și în același timp să utilizăm internetul în mod responsabil. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, domnul Graham Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele Comisiei a dat uh, răspunsuri uh, în ceea ce vește Wikileaks, însă aș vrea să-l întreb uh, în legătură cu un subiect. Ați vorbit despre euroobligațiuni pentru cheltuielile actuale ale guvernelor. Împărtășesc unele preocupări exprimate în legătură cu o astfel de linie de acțiune, însă recunoașteți capacitatea de împrumutare care există ca uh, Uh, rezultat al gestionării corecte a uh, eurului. Uh, cred că 100 de milioane de, de miliarde de euro au fost consumate în fiecare, un miliard în fiecare an pentru abordarea problemei schimbărilor climatice nu o să veniți oare cu propuneri pentru emiterea de euroobligațiuni pentru a finanța investițiile în infrastructură mai degrabă decât a finanța actualele cheltuieli guvernamentale? Nu am uh, uh, venit aici pentru a trece în revista Wikileaks și, de fapt, știți care este poziția mea. În uh, declarația mea față de Uniune am spus că voi veni cu o propunere uh, Uh, în ceea ce privește euroobligațiunile, un proiect pentru investiții, nu pentru ca să se uh, sporească volumul uh, debitelor, datoriilor în Europa, ci tocmai pentru a depista acele uh, proiecte de infrastructură importante care să fie finanțate. Acest lucru se află pe agenda noastră și în propunerea noastră privind perspectiva financiară vom avea o propunere uh, în această privință și să ajungem la un consens. Cred că în felul acesta putem să abordăm problemele pe care le avem. Avem foarte multe limitări în bugetele statelor membre, deci e nevoie de finanțare pentru niște proiecte cu adevărat europene. Mulțumesc. Președintele, Mulțumesc. Domnul Sven Gigold. Okay. Uh, Mr. Uh, Romeva Iruveda. Domnul Romeva Iruveda. Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine, aici, mă îngrijorează conținutul Cred că, discutând despre Wikileaks, trebuie să ne axăm asupra conținutului. Ani uh, la rând, uh, cu toții au negat practicile ilegale de partea Statelor Unite. Iată că acum totul este negru pe alb este confirmat negru pe alb și cred că afirmațiile dumneavoastră nu pot să contrazică ceea ce se întâmplă. Cred că ar trebui să faceți o declarație în ceea ce privește conținutul Wikileaks. În al doilea rând, este purtat acum o campanie împotriva lui Julian Assange. Eu cred că este nedrept ceea ce se întâmplă față de această persoană și consider că ar trebui să rostim cu toții adevărul. Noi, cei de la Parlamentul European, așteptăm o declarație din partea dumneavoastră, ori aici, ori într-o altă comisie, uh, astfel încât, din nou, să se militeze pentru adevăr. Mulțumesc, spune președintele Comisiei. Într-adevăr, uh, Wikileaks uh, se referă la informații despre statele membre, nu despre Comisia Europeană, așa că statele membre trebuie să-și asume o poziție în ceea ce privește conținutul. Știu că s-au luat măsuri la nivelul unor state membre astfel încât să se clarifice anumite operațiuni uh, care le vizează în mod direct. Vom face tot posibilul astfel încât să oferim informații corecte cetățenilor noștri. În ceea ce privește pe domnul Assange, nu mă pot exprima. Acuzațiile aduse uh, acestuia uh, sunt uh, uh emise în Suedia, a fost emis un mandat european de arestare și acum uh, Marea Britanie trebuie să analizeze situația acestuia. Deci Comisia Europeană nu se poate exprima în ceea ce privește persoana lui Julian Assange. Mereu trebuie să plecăm de la prezumția de nevinovăție până când curtea găsește dovezi contrarii. Mulțumesc, domnul Papa Nicolau, are cuvântul. Mulțumesc. Acum pe internet uh, se poartă un adevărat război. Până acum câteva zile am văzut hackerii care efectuau atacuri împotriva anumitor companii care ofereau asistență Wikileaks și acum nu mai fac. Mastercard, Visa, PayPal au avut de suferit atacuri electronice și mii de utilizatori au încercat să intre simultan pe aceeași pagină și site-ul respectiv s-a prăbușit, ceea ce provoacă probleme pentru cetățeni în viața de zi cu zi. Credeți că la nivel european dispunem de apărări, de mecanisme de apărare suficient de puternice pentru a apăra pe cetățenii împotriva acestor atacuri cibernetice? Mulțumesc. Cred că nu suntem perfect pregătiți. Iată de ce recent Comisia a făcut niște propuneri pentru a lupta împotriva acestor atacuri cibernetice. Doamna comisar Malmström a avut inițiativa și acum acele propuneri au fost făcute pentru diverse tipuri de atacuri cibernetice. Dar în ce privește aceste atacuri cibernetice la care v-ați referit dumneavoastră, vreau să vă spun că Departamentul de Stat american neagă că ar fi emis instrucțiuni directe pentru PayPal, Visa sau Mastercard. Deci nu am niciun comentariu de făcut privind deciziile companiilor de a oferi servicii sau de a nu mai oferi servicii Wikileaks. Dar Comisia este împotriva oricărui fel de atac cibernetic făcut de o parte sau cealaltă în această controversă. Mulțumesc, doamna Ana Gomez. Domnule președinte, publicarea corespondenței, corespondenței diplomatice americane de către Wikileaks a fost posibilă pentru că există uh, neajunsuri uh, în sistemul american. Uh, cu sistemul de distribuție uvertă și uh, Ministerul Apărării uh, Statelor Unite. Ce uh, consecință poate să aibă acest lucru în ceea ce privește relațiile și punerea în comun a informațiilor între Statele Unite și noi? Trebuie să avem un sistem de securitate european, inclusiv serviciul de acțiune externe, pentru a proteja împotriva atacurilor cibernetice. Să ne gândim că ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite se poate întâmpla și poate afecta orice sistem de securitate. Un sistem de securitate care nu este complet închis uh, la un atac uh, cibernetic. Sistemul american, potrivit informațiilor uh, pe care le avem, permite la sute de milioane de persoane să aibă Uh, acces la informații financiare. Însă, în ceea ce privește sistemul uh, european, este imposibil să se asigure o securitate 100%. Iată de ce suntem de acord să lucrăm cu prietenii și partenerii noștri nord-americani pentru a consolida securitatea cu respectarea principiilor fundamentale. Este important să găsim echilibrul adecvat între aceste două principii de precauție. Din cauza atacurilor teroriste, trebuie în mod necesar să facem un schimb de informații foarte uh, delicate, dar trebuie să respectăm și principiul prudenței și a echilibrului adecvat. Uh, vă mulțumesc, uh, doamna Soli Alfan. Domnule președinte, Așa cum arată declarațiile reprezentanților statelor membre, tot ceea ce s-a făcut uh, contra lui uh, Julian Assange uh, pentru a-l pedepsi pe el și Wikileaks, pentru că au dezvăluit lumii secrete rușinoase, așa cum este secretul Clinton care a cerut ambasadelor din Roma și Moscova să facă anchete în ceea ce privește Berlusconi și Putin. Berlusconi este prezentat ca un soi de reprezentant al lui Putin uh, în Europa. Uh, acest uh, lucru uh, afectează un om și o politică, iar singurul defect este faptul că au fost dezvăluite astfel de informații. Cred că Assange trebuie să beneficieze de un tratament just, să fie pedepsit, dar pentru vina reală pe care o poartă. Trebuie să evităm manipularea acestei afaceri pentru a lupta contra contra libertății de exprimare, pentru că internetul este un instrument al democrației care trebuie apărat. Nu o să fac comentarii asupra unor cazuri sau acuzații concrete. În ceea ce privește domnul Assange, există o acuzație care a fost adusă de sistemul judiciar suedez, care acum este analizată de justiția uh, britanică și Suedia și Marea Britanie respectă uh, statul de drept, așa încât nu pot să comentez și nici nu trebuie să comentez pentru că respect uh, prezumția de nevinovăție și drepturile individuale ale fiecarei persoane. Deci nu o să fac comentarii. În legătură cu celelalte comentarii făcute cu privire la lucruri care au apărut pe Wikileaks, nu cred că este înțelept să uh, comentez sunt uh, comentări, uh, comentarii uh, scrise către și de diplomații americani. Nu trebuie să comentez eu acest lucru. Eu pot să vă spun care este poziția noastră, nu a Statelor Unite. Poziția europeană este cât se poate de clară. Nu trebuie să comentăm acum în anumite informații care au fost dezvăluite de Wikileaks sau de altcineva. Domnul Tachisaci Giordo. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui ca aici, cel puțin, să ascultăm răspunsurile oferite. Cred că avem cu toții o impresie greșită asupra ceea ce se întâmplă, pentru că, iată, pot să fie, la urma urmei, discreditate organismele europene. Se întâmplă asta și la noi în sală. Există apărătorii din libertății de exprimare. Ehm, dar și ar trebui ca aceștia să iasă la lumină acum. Trebuie să profităm de ceea ce se întâmplă la ora actuală astfel încât să milităm pentru libertatea de expresie. Nu ar trebui să ne înstrăinăm de acest principiu și să spunem că într-adevăr, este bine să existe înfrânări libertatea de expresie. La urmă, vom ajunge să avem o situație ca cea din Cuba. Așadar, întrebările concrete sunt ce faceți noastră acum astfel încât cetățenii să aibă acces la pagina Wikileaks. Dumneavoastră v-ați referit la chestiunea de fond. Libertatea de expresie, în toate formulele sale, nu este doar un drept fundamental, ci reprezintă un drept nenegociabil la nivel democratic. Totodată, este clar că există tipuri de informații, fie ele private, comerciale, juridice, uh, care sunt foarte sensibile și nu trebuie să fie accesibile publicului. Protecția datelor este de asemenea ancorată în drepturile fundamentale. Toate statele membre au sisteme de protecție a datelor, asta în interes public. Iată care este poziția noastră în ceea ce privește libertatea de expresie și protecția datelor. În ceea ce privește poziția față de o persoană, nu sunt eu judecătorul, nu sunt eu tribunalul și Comisia nu trebuie să facă comentarii în ceea ce privește acuzațiile aduse la adresa unor persoane individuale. Nu, Comisia Europeană nu este un tribunal și nu Comisia Europeană are, uh, are uh, prerogativul de a se exprima în acest uh, caz. Doamna, domnul Tun. President Barroso, the new NATO concept Domnule Barroso, noul concept NATO cere coordonarea capacităților de apărare națională și cibernetică pentru ca toate organismele NATO să fie sub o protecție cibernetică unică. Cum vedeți dumneavoastră, domnule președinte, rolul Comisiei Europene pentru o mai bună coordonare a apărării cibernetice la diverse niveluri? Intensificarea cooperării cu NATO. De exemplu, doamna Ashton să participe la aceste chestiuni de securitatea cibernetică începe ce datele acoperite de politica de securitate și apărare. Aveți nevoie de mai multe cercetări comune europene pentru a defini sau a da un răspuns cuprinzător pe plan european pentru aceste provocări eh, cibernetice. Mulțumesc. Aceasta nu e o competență principală a Comisiei Europene. E o competență a doamnei Ashton ca înalt reprezentant. Și, de fapt, eh, dezvoltă astfel de acțiuni cu principalii parteneri. Și pot să vă spun că la ultimul summit cu președintele Obama am discutat tocmai să punem pe agenda cooperarea noastră în ce privește securitatea cibernetică. E un subiect important, nu doar pentru NATO, ci și în relațiile noastre bilaterale cu Statele Unite ale Americii. Lucrăm în acest sens. Există amenințări grave de securitate cibernetică, unele dintre statele membre și presupun că și țara dumneavoastră au făcut deja obiectul unor atacuri cibernetice. Considerăm că e o îngrijorare majoră și trebuie să fie tratată și pe plan european, dar e o chestiune în care statele membre au anumite responsabilități și în alta reprezentantă are eforturi pentru a avea o abordare clară în ce privește securitatea cibernetică și sprijin pe deplin aceste eforturi. Mulțumesc foarte mult, domnul Derek Vogel. Uh, uh, domnule președinte cred că s a făcut multă publicitate în legătură cu acest subiect în toată europa și uh, cred că este un aspect care îngrijorează oamenii și anume ce, asta, ce va însemna acest lucru pentru viitorul securității cibernetice pe tot teritoriul Uniunii Europene mulți, mulți sunt foarte îngrijorați Uh, nu numai despre persoana care este implicată, ci uh, în legătură cu efectul în Europa. Aș vrea să știu dacă există o politică în această privință și aș îndemna uh, Comisia să implice cât mai mulți parteneri în aceste discuții, de pildă securitatea cibernetică este o poziție importantă și pentru administrațiile regionale și locale. Sunt uh, de acord cu îngrijorarea pe care ați exprimat-o și exact asta este linia pe care mergem. Și Uh, am asistat uh, la atacuri cibernetice în Estonia și Lituania în 2007 și 2008. Mii de astfel de atacuri sunt comise zilnic împotriva autorităților publice și instituțiile europene. Comisia a răspuns recent propunând pe 30 septembrie o propunere de directivă uh, privind atacurile împotriva sistemelor informatice Scopul acestei directive este să combată atacurile pe scară largă care își au uh, ținta din și împotriva Uniunii Europene. Uh, cred, credem că această propunere de directivă este bună. Uh, ea Uh, condamnă folosirea unor instrumente cu care se fac astfel de atacuri cibernetice. Este obligația statelor membre să răspundă la o cerere a sectorului privat și uh, public prin cele 27 de uh, puncte de contact pentru a facilita culegerea și protecția datelor care sunt supuse unor atacuri cibernetice. Domnul Borghediu mulumesc domnule președinte, pentru răspunsurile oferite până acum um, în ceea ce privește chestiunile legate de situația domnului Assange și a potențialului său arest. Există trei aspecte aici. Avem un sumus persecutiones. Statele Unite manifestă presiuni la nivelul UE pentru extradare, fără a avea un set de, documentar, de documentare propice în ceea ce privește pe acesta. I-au fost închise conturile, nu mai are sprijin financiar. Mai mult decât atât, statisticile arată că europenii sunt pentru libertatea internetului, pentru libertatea de expresie. Cu toate acestea, există dubii acum în ceea ce privește acest principiu al libertății de expresie. Aș dori ca dumneavoastră, domnule președinte, să vorbiți despre limitele impuse aici. Ce reprezintă coloana vertebrală în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, în special libertatea de expresie? Nu vrem să avem un Guantanamo cibernetic. Suntem, chiar suntem pe punctul de a avea cenzură pe internet? Ei bine, am avea nevoie de un răspuns în ceea ce privește acest subiect. Trebuie să ne asigurăm de faptul că această persoană nu va ajunge în închisoare. Mulțumesc, spune președintele. Pot să vă dau uh, câteva informații juridice fără a prejudicia poziția Comisiei în ceea ce privește pe Julian Assange. După cum am spus deja, nu sunt uh, judecător și nu pot să mă exprim. Dar domnul Assange a fost luat în custodie de autoritățile britanice potrivit unui mandat de arest european. Autoritățile suedeze au emis o notificare în ceea ce privește uh, pe acesta. Asta via sistemul Schengen și via Interpol. Uh, Iată baza în care mandatul european de arestare a fost emis pe numele lui Julian Assange. Potrivit uh, deciziei uh, luate în articolul 28, uh, o persoană arestată în mandatul, prin mandatul de arestare europeană nu va fi arestată de un terț stat fără ca autoritățile competente să fie cele care preiau persoana respectivă. Având în vedere că domnul Assange a fost luat în custodie în Marea Britanie, uh, autoritățile trebuie să fie cele în măsură să îl predea autorităților suedeze, autoritățile din Marea Britanie și mai apoi doar se poate discuta despre extradarea într-un terț stat. Cam atât pot să vă spun acum în ceea ce privește chestiunile juridice, dar încă o dată nu sunt eu cel care se poate exprima în ceea ce privește culpabilitatea lui Julian Assange. Doamna Sarah Lutford are cuvântul. President Barroso, you've... Domnule președinte Barroso, s-au făcut diverse declarații, inclusiv în această după-amiază, cum Uniunea Europeană și statele membre respectă drepturile fundamentale și statul de drept. Rancheta privind acele extradări extraordinare, eu am fost vicepreședinte. Comisia a dus să dovesc că destul de multe țări europene au participat, au fost partașe în ceea ce a dus la dispariție și tortură. Cred că a dat un răspuns cam neclar domnului Coelho noi considerăm că și Comisia și Consiliul nu au respectat articolul 6 din tratat și am făcut un apel să evalueze care este adevărul, să stabilească adevărul și să întreprindă acțiune în baza articolului 7, adică sancțiuni pentru abuzul în ce privește dreptul omului. Dar cinstit nu s-a ajuns la niciun rezultat și asta lasă Uniunea Europeană deschisă acuzație de ipocrizie. Ce veți face acum pentru a avea o responsabilitate juridică, politică în ce privește abuzurile dreptului omului în ce privește acest așa zis război împotriva terorismului. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, Comisia Europeană respectă drepturile fundamentale și resping orice fel de critică în sensul că Comisia Europeană a fost implicată în acoperirea oricărei încălcări a drepturilor omului. Nu este adevărat. Comisia Europeană are un cazier curat în acest sens. Și noi susținem transparența în toate aceste subiecte. Există unele subiecte însă care țin de responsabilitatea statelor membre și statele membre trebuie să se achite de această obligație. Există un tratat, există o responsabilități și drepturi. Și noi, Comisia, am colaborat cu Parlamentul uh, perfect transparent în toate problemele menționate de dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Franz Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce a făcut Wikileaks a fost să publice informații secrete și acesta de fiecare dată este neplăcut pentru părțile interesate. Ce mi se pare interesant este faptul că până acum nu a avut loc niciun fel de procedură împotriva Wikileaks. Pe de, Wikileaks. Pe de o parte sunt, uh, există uh, contestatare Wikileaks, uh, există cei care îi susțin, care atacă chiar Mastercard și alte, alte instituții. Întrebarea mea este, cum va acționa Comisia în aceste situații? Există un program, există niște idei despre ce măsuri s-ar putea lua și aș vrea un răspuns clar, cu detalii, și anume, Comisia are uh, intenția de a interveni împotriva Wikileaks pentru a avea o poziție clară față de Statele Unite cu privire la uh, datele personale? În primul rând, nu uh, plănuim nicio acțiune împotriva Wikileaks. În al doilea rând, în ce privește directiva, directivele care sunt discutate și la Parlamentul European, am făcut propuneri pentru a consolida cibersecuritatea. Unele din problemele acestea nu trebuie analizate acum în detaliu. Vă vom face o informare la nivel de experți. Nu pot acum într-un minut, din păcate, să vă dau răspunsuri concrete, dar serviciile mele vă stau la dispoziție, dacă doriți, pentru toate detaliile în legătură cu modul în care vedem noi această problemă importantă. Dar nu e vorba de o problemă care ține de apanajul Comisiei. E ceva ce s-a întâmplat în Statele Unite și care, sigur, a avut impact global. E o problemă importantă, gravă, sigur. Nu pot eu acum face o estimare a importanței acesteia și nici nu o subestimez, însă. Dar uh, competențele noastre sunt competențele noastre. Sigur că vă stau la dispoziție într-un mod organizat, să vă fac o informare completă a măsurilor gener- ă, tehnice pe care le putem lua la nivel uh, a Luhan. Mulțumesc și acum domnul Luhan. Domnule președinte Barroso, aș vrea să vă adresez o întrebare tot ă, referitoare la ceea ce s-a întâmplat de, de curând, atacurile la Visa, Mastercard și PayPal de către hackeri în ideea de a sabota activitățile economice ale acestora și a cauza pierderi financiare

Nu avem informații directe uh, cu privire la aceste scurgeri de informații și în ce măsură acestea erau date personale sau date secrete. Îmi pare rău, nu, știu, nu am exact aceste informații. Nu am nimic de a face cu acest caz, de fapt. Bineînțeles, însă, acest caz a ridicat uh, întrebări foarte importante cu privire la securitate. La unele dintre aceste probleme lucram chiar înainte de cazul Wikileaks și v-am explicat că au existat anumite inițiative ale Comisiei. Și de partea cealaltă a Atlanticului există preocupări în acest sens și de aceea eu sunt convins că trebuie să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți securit- ă, cibersecuritatea. Uh, Întotdeauna trebuie să respectăm, bineînțeles, libertățile fundamentale, pentru că libertatea de exprimare este un drept sacru în europeană. În același timp, însă, trebuie să ne fie clar că protecția datelor și dreptul la viață privată sunt la fel de uh, sacre. Și de aceea uh, trebuie să echilibrăm și să armonizăm aceste două principii, chiar dacă uneori este greu. Mulțumesc! Am avut 21 de colegi pe listă. Doar 14 dintre dumneavoastră au putut interveni, îmi cer scuze pentru asta. S-a întâmplat exact în, list, în ordinea de pe listă și este finalul orei noastre de întrebări. Vă mulțumim, domnule președinte Barroso, vă mulțumim tuturor, uh, mulțumim tuturor colegilor pentru această discuție foarte interesantă.